cadă zidurile care împărțeau Europa, înainte să creăm o uniune monetară și să fi deschis frontierele, am crescut cu un mare patrimoniu cultural, cinematografic, un patrimoniu comun pe care l-am împărțit și care ne-a făcut mai uniți, care ne-a făcut mai europeni. Suntem unicul parlament din lume care decernează un premiu pentru cinematografie. Cele trei filme pe care le-ați putut viziona în ultimele săptămâni în Parlament, au fost subtitrate în 24 de limbi, au fost uh, apoi uh, prezentate în toate statele Uniunii Europene. Proiecții dezbateri de multe ori uh, în același timp au fost organizate în 46 de orașe diferite. Și în cadrul programului Europa Creativă a Comisiei Europene, Vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au promovat, au dezvoltat și au uh, permis uh, autorilor noștri dialogul cu opinia publică în general. Înainte să decernez acest premiu, aș dori să aduc un omagiu curajului regizorilor care sunt astăzi aici în sala plenară. Când reușim să mergem la cinematograf, vedem o muncă și un produs finit – dar ar fi bine să ne amintim de multe ori că toate aceste rezultate sunt, de fapt, urmarea unor angajamente, unor riscuri, unei munci foarte grele și mai ales revin asupra riscurilor cu care se confruntă regizorii și ceilalți uh, actori și alții când se realizează un film. De multe ori se discută în aceste filme realități incomode. Mă gândesc, de exemplu, și la libertatea de expresie, dar și la libertatea de creativitate și creație. Vreau să le amintesc tuturor angajamentul Parlamentului European pe directiva privind copyright-ul și apărarea drepturilor de autor. Aș vrea să invit parlamentele naționale să ratifice această directivă cât mai repede registrul autori, regizorii și autorii pe care i-am cunoscut în cadrul premiilor Lux trebuie să fie foarte mândri că au putut participa, pentru că ei dau glas libertății de exprimare, să trăiască cinematograful european și să trăiască cei care sunt astăzi alături de noi. Mulțumesc! Questa è la busta. Acesta este plicul cu câștigătorul. Așadar, God exists. Her name is... Și numele ei este Petrunia. Her name is Petrunia. Doamna Teona Mitevska, regizor. I, actually, I prepared something. Am pregătit un speech. Vă rog să fiți răbdători. Este un moment emoționant. Da, în curând, în curând. Așadar, Petrunia. Petrunia sfidează pe toată lumea. Este rezistența și curajul ei care ajunge la atâtea inimi, însă în cele din urmă este lupta ei pentru dreptate care ne mișcă profund. Sunt întotdeauna criticată de macedoneni politicieni pentru că sunt prea politică și adevărat, pentru că mă interesează de vierile din societate. Este îndatorirea mea să-mi spun părerea și să vorbesc despre probleme în legătură cu care nimeni nu îndrăznește să ridice cuvântul. Pentru că, alminter, cum construim un viitor mai bun dacă nu îndrăznim să o facem? Pentru asta trebuie să avem spațiul necesar pentru a ne spune liber gândurile și vă îndemn pe dumneavoastră, politicieni, ca în numele creatorilor și autorilor din toate colțurile Europei să vegheați ca dreptul nostru esențial, libertatea de exprimare, să fie asigurat. Oleg Sentsov a fost ieri aici. Omul acesta a petrecut 5 ani în închisoare. Acest lucru nu ar trebui permis vreodată uh, în lumea în care trăim. Și asta este lupta noastră comună, artiști, politicieni, împotriva, o să repet, pentru a ne menține libertatea de a ne spune liber părerea fără nicio temere. Sunt o femeie, sunt macedoneancă și sunt o europeană. Și cred cu adevărat că viitorul Europei stă în solidaritate, incluziune și nu în excluziune. Sunt o femeie, sunt macedoneană, sunt europeană și viitorul Europei stă în solidaritate și în incluziune și nu în excluziune. Vă mulțumesc! mic. Oh, on. Vreau să continuăm pentru că există și alți câștigători astăzi. O să dăm și posibilitatea celorlalți. O felicit pe Petrunia, mi-a plăcut filmul, dar avem trei câștigători astăzi și o să spun acum că cel de-al doilea câștigător este Cold Case Hammershield. Felicitări! vă rog să nu plecați pentru că mai există un al treilea prez, uh, uh, uh, premiu care trebuie să fie decernat. Au fost multe discuții ă, în, această, în acest parlament chiar și al treilea premiu este acordat lui, filmului The Realm, Rodrigo Sorogoyen, pe care îl invit să vină aici în față pentru a-și lua premiul. președinta Comisiei de Cultură.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

acum și la pătrundeți că româneți, iar mai mult în acest. Pentru că dacă aveți acum, nu trebuie să să nu.